adoptate. Titlurile respectivelor acte legislative de asemenea vor fi menționate în procesul verbal al ședinței de astăzi. Și trecem acum la planul de lucru. Președintele, uh, conferința președintelui uh, a decis ordinea de zi, a fost repartizată pentru ziua de luni, nu există obiecții. Pentru marți, Comisia Juridică are un uh, raport din partea doamnei Lichtenberger în legătură cu solicitarea ridicării imunității parlamentare a doamnei Morvei. Și uh, acest lucru se va întâmpla marți. Grupul PPE a solicitat ca Um, raportul doamnei uh, Cristatrolu privind politica comună comercială, asupra căruia să votăm uh, um, marți, să existe și o dezbatere marți seara, dacă cineva dorește să ia cuvântul. Domnul Caspari. Domnule președinte, dragi colegi, pentru acest raport nu a fost prevăzută până acum vreo dezbare, dezbatere. Este vorba de un domeniu omnibus în, în domeniul politicii comerciale și de um, drepturile Parlamentului și în domeniul comerțului internațional ale Parlamentului și noi v-am, uh, v-am, fi mulț- v-am mulțumit dacă ați sprijinit această propunere. Vă mulțumesc, domnule Caspari. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei cereri? Sau dorește cineva să susțină această propunere? Văd că nu este cazul. Atunci, dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Văd că nici aici nu este cazul. Atunci, acceptăm uh, propunerea. Cine acceptă această propunere poate să voteze cu mâna. Împotriva, abținerii. Deci, dezbaterea de, pe marginea acestui raport despre politica comercială uh, comună. Va avea loc uh, marți uh, ultimul punct și votul va avea loc uh, miercuri. Um, miercuri am cerut o, declara- o declarație din partea înaltului reprezentant uh, după, față de situația din uh, Belarus după dezbaterea situației din Nigeria. Domnul Sala Franca. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Situația din Belarus se înrăutățește. Există um, prizonieri politici, uh, rechemarea ambasadorilor Uniunii Europene, toate, uh, toate aceste lucruri au fost discutate sâmbătă de Consiliu. Consider că am avea nevoie de o dezbatere. În acest context am avea nevoie și o dezbatere din partea înaltului reprezentant. Pentru că dacă președinția nu poate fi prezentă, acest, această temă va fi discutată în cadrul Consiliului, deci avem nevoie de o dezbatere și de o uh, rezoluție. Vă mulțumesc, domnule Salafranca. Consider că părerea dumneavoastră sprijină cererea PP-ului. Dorește cineva să se exprime împotriva acestei propuneri? Văd că nu este cazul. Cine este de acord cu această propunere din partea PP-ului? Cine este împotrivă? Abțineri? Este adoptată. Așadar, declarația înaltului, reprezent, uh, uh, înaltului reprezentant va avea loc miercuri după uh, discutarea situației din Nigeria. Astăzi, ora 19, este termenul limit pentru amendamente și mâine, ora 19, pentru rezoluții comune, la ora 20. Și votul va avea loc joi, 15 martie. Am adoptat așadar ordinea de zi pentru această săptămână. Domnul Speroni, vă rog. Durante la conferință dei președinti. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul conferinței președinților am auzit că s-a cerut, s-a solicitat ca atunci când ia cuvântul un altul reprezentant să se facă o declarație în legătură cu piratajul, în special cei doi cetățeni italieni care au fost uh, răpiți în India. Sper că acest lucru se va întâmpla conform cerinței de la conferința președinților. Domnule Speroni am cerut, uh, la conferința președinților, am hotărât să cerem în altul reprezentant să se refere la situația acestor uh, italieni, dacă a luat contact cu ei și care este situația. Și președintele uh, Parlamentului European a fost rugat să facă o declarație în legătură cu tsunami și distrugerea Fukushimei. După această declarație va urma o dezbatere în numele